domnule președinte <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie posłów. bună ziua dragi colegi! reluăm dezbaterea. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există observații? Văd că nu. Așadar, vă informez că procesul verbal este aprobat. Următorul punct de pe